Mulțumesc.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 domnul președinte ședința este reluată. Uh, the session is now open. Nu este engleză adoptate sunt disponibile dacă aveți observații. nu sunt. procesul verbal este aprobat. cu aceasta trecem la primul punct al ordinii de zi raportul doamnei metsola poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și îi dau cuvântul raportoarei doamna metsola. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest dosar, iată, nimeni nu credea că vom putea să definitivăm lucrurile la mai puțin șase luni de la formularea propunerii ca atare. A fost o muncă intensivă și a fost nevoie de discuții de durată pentru a clarifica aspectele tehnice, însă cu bunăvoința tuturor colegilor, raportori din umbră, a Comisiei Europene și a statelor membre, am căzut de acord asupra unui nou sistem cu care ne putem mândri cu toții. Pe durata negocierilor am știut permanent că trebuie să dăm dovadă de echitate în raport cu cei care au nevoie de protecție și în, asemenea, în același timp să fim foarte ferm cu cei care nu au dreptul la această protecție și să fim și mai ferm cu cei care profită de acest sistem. Astăzi eh, votăm tocmai pentru a aproba acest proiect de lege și sper că vom trece peste toate problemele și să avem în final toate garanțiile necesare pentru viitor. Acestea sunt cifre de care avem nevoie pentru a ne asigura că frontierele sunt sigure, că putem combate infracționalitatea și că putem asigura respectarea drepturilor acelor persoane care au dreptul la protecție și la azil. Trebuie să ne asigurăm că statele membre pot să-și îndeplinească responsabilitățile care le revin în raport cu frontierele externe. Asta este neapărat necesar dacă vrem să putem răspunde în mod eficient la criza migrației. Sigur, această lege nu este singurul panaceu de care avem nevoie în sector, însă este o piatră de temelie importantă dacă vrem să putem coopera cu ceilalți. Dacă ne vom confrunta vreodată cu o criză similară cu cea din 2015, atunci statele membre care se află poziționate pe frontiera externă a Europei, ca și de exemplu Malta, e bine, aceste state vor beneficia de un plus de personal care le va permite să facă față mai bine situației. Regulamentul negociat în ultima lună nu s-a referit doar la acești 10.000 de oameni. A însemnat că putem și crește eficiența ratei de returnare a celor care nu se califică care nu sunt eligibili. Avem posibilitatea suplimentară de a ajuta statele membre în acest demers, cum ar fi vorba de, de exemplu, de identificarea uh, migranților care au dreptul uh, să, să intre pe teritoriul Uniunii Europene și, de asemenea, dreptul la asistență. Uh, am reușit să creăm un nou rol acestei agenții în direcția apărării drepturilor fundamentale pentru ca drepturile fiecarei persoane să poată fi respectate. Scopul nostru este ca să ajungem să avem un nivel adecvat de protecție în conformitate cu valorile europene atât de importante pentru noi chiar și într-un context atât de delicat. Asta pentru că Uniunea Europeană trebuie să protejeze drepturile fundamentale, mai ales atunci când avem nevoie. You have the floor. Mulțumesc, președinte. <laughs> How was my pronunciation? Good. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că am pronunțat bine. Da? Aia, va trebui să mai exersez. Dragi colegi, nu vă ascund faptul că eu cred că Poliția de frontieră și Garda de coastă reprezintă unul dintre elementele esențiale ale unei politici cuprinzătoare în materie de migrație. Am creat, am uh, desfășurat și am consolidat poliție de frontieră și Pasa de coastă în timp record, asta datorită eforturilor noastre concertate. Știm foarte bine că a fost nevoie de procedură legislativă complexă și putem fi cu toții de acord că am reușit o mare realizare. Vreau să îi mulțumesc în mod deosebit uh, doamnei raportor, doamnei Mețola și tuturor raportorilor din umbră, precum și președinției române, care au reușit să găsească un, un echilibru, un compromis bun cu privire la această propunere. Este încă o nouă dovadă a faptului că dacă colaborăm, putem obține rezultate bune în beneficiul cetățenilor, cărora le putem demonstra că Uniunea Europeană este gata să acționeze și că poate să acționeze. În vara lui 2015, atunci când eram în plină criză, Europa a fost luată prin surprindere, pe nepregătită. Am văzut că vine un flux masiv de persoane, de migranți în situație ilegală din partea de est, din partea de sud și a trebuit să luăm măsuri imediate. Atunci nu aveam o agenție de frontieră consolidată, nu aveam hotspot-uri, nu aveam prezență operativă pe teren la nivel european. Sistemul european de azil s-a dovedit că nu este adecvat scopului. Sistemele noastre de informare nu comunicau unele cu altele și abordarea noastră în ce privește relația cu țările terțe era fragmentată. Am fost nevoiți să luăm măsuri imediate, dar și măsuri pe termen lung, să lucrăm așadar pe două fronturi în paralel. Acum, Patru ani mai târziu, oricine încearcă să treacă granițele noastre externe în manieră nelegală este identificat, amprentat și supus unei uh, proceduri de screening riguroase. Avem astăzi o agenție a Poliției de Frontiere și uh, Gardă de Coastă uh, veritabilă. Avem sisteme funcționale la uh, Uh, granițele noastre, sisteme de informații care au devenit tot mai interoperabile. Acest nou regulament pe care îl dezbatem ne va permite să facem și mai mult. Unul dintre elementele cheie ale regulamentului ține de înființarea corpului permanent de 10.000 de membri pentru uh, Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Europeană până în anul 2027. Prima uh, detașare însă va avea loc abia în uh, ianuarie 2021. Propunerea conține și alte elemente cheie care schimbă regulile jocului, anume Personalul permanent uh, al agenției uh, va fi condus de organisme cu competențe executive. Personalul, de fapt, va face uh, muncă, va avea sarcini de pline în ce privește returnările și asta nu înseamnă că statul gazdă nu va avea responsabilitate pentru că va avea un post de comandă în cadrul operațiunilor care au loc pe teritoriul său. Deși se păstrează autoritatea statului gazdă, Agenția Europeană poate să verifice documentele de identitate, poate autoriza sau refuza intrarea la punctele de frontiere, poate să scaneze documentele de călătorie, poate să facă misiuni de patrulare, poate să oprească persoanele, să rețină persoanele care au trecut ilegal și asistă la operațiune de returnare. Poate redacta deciziile de returnare și poate chiar să-i escorteze pe uh, resortisanții țărilor terțe care sunt uh, obligați să se întoarcă. Personalul operativ va primi instruire pentru că vrem să ne asigurăm că se aplică și se respectă cele mai înalte standarde și că avem o cultură operațională comună pentru tot personalul. Acest compromis ne asigură că agenția va putea ajuta statele membre mai bine și mai activ în operațiunile de returnare cu scopul de a îmbunătăți reacția Uniunii Europene la aceste provocări în materie de migrație. Acum, uh, sigur, sunt și alte modificări care vin prin regulament, precum simplificarea procedurii de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în cadrul activităților operaționale ale agenției. Respectarea drepturilor fundamentale este în centrul preocupărilor Comisiei Europene. Toate operațiunile Frontex și toate statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale garantate prin cartă. Agenția va colabora strâns cu viitoarea Agenție pentru Azil a Uniunii Europene pentru a garanta respectarea procedurilor de azil. Totodată, agenția se va asigura că cei care nu au nevoie de protecție internațională sunt întorși din drum cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale. Repet. Eu sper că odată ce noul Parlament își va intra în atribuții, propunerea de a înființa o agenție europeană în materie de azil va fi adoptată repede. Sper asta. Mai adaug că regret faptul că posibilitatea unor plăți lunare diferențiate pentru personalul agenției nu a fost uh, inclusă în acordul final. Ar fi putut crește atractivitatea agenției, ar fi fost un uh, angajator mai atractiv. Dar vom uh, trimite o declarație în acest sens. În fine, pentru managementul integrat al frontierelor vom avea un nou proces de management la nivel politic, în sensul că vrem să avem o mai bună planificare a capacităților necesare pentru poliția de frontiere și garda de coastă, mai multă coerență și concordanță în general cu politica externă a Uniunii Europene. Prin acest nou regulament, atât agenția cât și statele membre au în sfârșit instrumentele de care au nevoie pentru a face față presiunilor de la granițele externe. Ne va ajuta și să păstrăm viabilitatea spațiului Schengen în care avem libertate de mișcare. Mulțumesc foarte mult pe aten- pentru atenție. Mulțumim și noi, domnule comisar. Rog pe domnul Gaier să ia cuvântul Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Fără nicio îndoială, noul mandat pentru Agenția pentru Poliția de Frontieră și Paza de Coastă Europeană este un o încercare de a găsi un răspunsuri și soluții la criza migrației uh, capacități noi, 10 persoane, uh, personal uh, nou, vase și avioane proprii. Iată, această uh, agenție poate să devină activă și să salveze vieți. Este nevoie de resurse foarte multe pentru asta și uh, um, lucrurile pot funcționa numai dacă cădem de acord asupra unui uh, cadru financiar multianual extins. Tocmai de aceea un apel către șefii de stat și de guvern, de exemplu din, uh, Euro- din Austria. Cine consideră că protecția frontierelor este importantă, trebuie să fie dispus să plătească uh, mai mult cât pentru un buget european mai mare. Numai asta poate să. Uh, numai așa putem avea o uh, politică coerentă de uh, migrație. Mm, și din asta ține, face parte și oprimirea migranților. Domnul Coelho, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Adoptarea acestui uh, nou regulament privind uh, paza de coastă și poliția de la frontieră este un pas înainte istoric pentru Schengen, pentru securitate, pentru libertatea de mișcare în Europa. Vorbim de 10.000 de grăniceri care pot fi transferați în statele membre unde frontierele sunt supuse unor presiuni deosebite, însă asta nu înseamnă că statele membre sunt scutite acum de răspunderile care le revin jumătate din acești, deci acești noi ofițeri vor veni din alte state membre. Mă întreb dacă toate statele sunt gata, dacă Portugalia, țara mea, va fi capabilă să detașeze mai bine de 100 de oameni. Mă tem că noi facem promisiuni la nivel european și statele membre nu se vor putea ține de cuvânt. Apoi, agențiile urmează să joacă un uh, rol important în deciziile de returnare, vizând anumite persoane care nu se califică pentru azil. Din cât am înțeles, mai puțin de o treime din deciziile de returnare luate uh, sunt efectiv puse în aplicare, mai puțin pentru Portugalia, unde nu știm care e situația pentru că nu avem date. Anul viitor abia vom afla care e situația mișcărilor secundare, să vedem câți azilanți pleacă din statul în care au fost adăpostiți și o să vedem uh, ce s-a întâmplat cu adevărat, pentru că foarte mulți au irosit oportunitățile oferite de Schengen. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mețola pentru realizarea sa. și 30 de secunde. Köszönöm, elnök úr! Mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Robert... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei, doamnei Roberta Mețola, pentru spiritul constructiv și deschis cu care a colaborat, fără de care nu am fi putut să redactăm această propunere. Vreau să-i mulțumesc și comisarului Avramopoulos și întregului cabinet pentru sprijin. În 2015, numărul de refugiați care au sosit în Europa a crescut în mod spectaculos și a devenit uh, clar că trebuie să consolidăm urgent granițele noastre, astfel că în 2016 am elaborat propunerea Frontex. Propunerea actuală este o versiune modificată a aceleia. Prin aceasta se extinde domeniul de acțiune al agenției și îi se oferă mai multe resurse financiare, mai mulți experți ca să-și poată face uh, treaba. Pentru mine și pentru grupul meu a fost esențial pe parcursul negocierilor să ne asigurăm că Frontex va continua să salveze viețile celor care riscă să-și le piardă pe mare. În niciun caz, agenția nu trebuie să renunțe la această, această datorie umanitară și nu putem lăsa guvernele să uh, sacrifice vieți umane din motive egoiste și politice. Prin acest regulament, agenția are competențe lărgite în uh, escortarea azilanților uh, cărora li se neagă uh, dreptul la azil către țara lor de origine. Însă agenția nu are niciun fel de mandat politic pentru a participa la operațiuni cu care implică o țară terță și o călătorie către o a doua țară terță. Eu cred că ar trebui să insistăm mai mult pe drepturile omului de care trebuie să se bucură refugiații. De aceea mi se pare regretabil că, deși facem eforturi de a proteja mai bine granițele europene, Consiliul n-a reușit pur și simplu să fie de acord cu privire la un sistem comun de azil. Reforma sistemului de la Dublin a fost uh, împiedicată din cauza unora care sunt prea înguști la minte. Din cauza lor n-am putut adopta un uh, acord preliminar cu privire la agenția de azil. Prea mult egoism. Totuși, este important să protejăm granițele, dar nu suficient. Avem nevoie de un azil comun și finalizarea acestui dosar va fi o realizare importantă. Er er- Mulțumesc. Subiectul pe care îl, adopt, îl discutăm astăzi este o recunoaștere, o recunoaștere a faptului că frontierele externe până acum, de fapt, nu au fost uh, supuse unor măsuri care să le protejeze, într-adevăr, și să-i protejeze pe cetățeni. 18 ani după Schengen, cred că a venit momentul să avem o agenție pentru frontiere Motivul pentru care nu putem uh, sprijini compromisul din trialog este că ne temem că este prea puțin și vine prea târziu. Ne îngrijorează că sunt atâtea garanții în această propunere încât uh, efectele pentru securitatea europeană vor fi reduse. Uh, ne temem că o persoană dintr-un stat terț nu poate fi returnată către un alt stat terț. Până la urmă, astăzi adoptăm o soluție care nu va uh, satisface pe nimeni. Grisbeck, două minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în septembrie 2018, domnul președinte Juncker a venit cu o nouă reformă a agenției Frontex și în calitate de raportor am salutat realizarea acestei prime revizuiri. Astăzi, în numele grupului meu, fac același lucru pentru că în timp record s-a adoptat acest proiect. Sigur, rămân o serie de aspecte regretabile, dar suntem pe ansamblu mulțumiți de celeritatea cu care s-a rezolvat acest dosar într-o abordare echilibrată, eficientă, care asigură protecția frontierelor, care respectă drepturile fundamentale, așa cum ne-o cer cetățenii Europei. Iau în special notă de componenta bugetară, componenta de capacități și de competențe care, care se regăsesc aici. Sunt două aspecte, totuși, asupra care aș dori să revin. Mă bucur că am creat o echipă permanentă, un contingent permanent de 10.000 de grăniceri și la care statele membre vor fi obligate să contribuie. E un instrument credibil, eficient și concret uh, prin comparație cu rezerva de 1500 de persoane care nu funcționează foarte bine pe care o avem în prezent. Este un pas înainte concret și necesar. Apoi, în al doilea rând, eu am luptat uh, ca nou raportor pentru această revizuire ca să se facă uh, trimitere la un centru de formare pentru Frontex, pentru că dacă vrem să trecem de mentalitatea națională atunci când e vorba de protejarea frontierelor europene, pentru că da, statele membre sunt competente și vor continua să joace un rol fundamental, însă dacă vrem să fim cu adevărat eficienți, în, în spațiul de liberă circulație, în spațiul Schengen, dacă vrem un minim de probleme, trebuie să fim cu adevărat europeni să creăm un instrument european și agenția va trebui să fie capabilă să coopereze și nu doar să sprijine autoritățile din statele membre. Pentru că acest lucru să se concretizeze, avem nevoie de o cultură europeană a formării personalului. La asta face apel textul și în încheiere încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Roberta Mețola, raportarea noastră, care cu hotărârea, cu energia domniei sale, ne-a permis să mergem înainte și să ajungem la acest rezultat. Și uh, peste câteva ore vom susține la vot această nouă reformă. Mulțumesc! Uh, doamna Albiol Guzman, un minut și jumătate. Esta legislatura que ya acaba ha estado marcada fundamentalmente această legislatură este aproape de final și definitorie va rămâne lipsa de umanitate a celor care guvernează Europa. Pentru că nu ne pasă de cei care mor pe mare, care sunt uh, ținuți ca sclavi în centre de detenție unde nu li se respectă drepturile. Este o afirmație dură, dar e adevărată. Asta este Uniunea Europeană. Nu avem rute sigure pentru cei care vor să vină încoace, nu avem vize umanitare și nu avem un serviciu de salvare pe mare. În plus, ONG-urilor li s-a interzis să facă operațiuni de căutare și salvare. Cei care sunt responsabili de astfel de politici ar trebui să fie judecați într-o zi pentru cel puțin 18.300 de persoane care și-au pierdut viața în Mediterană în ultimii trei ani. La granițele externe uh, îi uh, oprim pe oameni și îi obligăm să-și riște astfel viața pe mare. Regulamentul de astăzi este practic o întrupare a acestei practici, deoarece Poliția de Frontieră și Garda de Coastă e o organizație militară, 10.000 de membri cu um, aproape un miliard de euro ca să păzească granițele, să-i aresteze pe migranți și să-i închidă în centre de detenție. E ca un fel de braț armat al Comisiei Europene, să oprească pe oricine vrea să pună piciorul în Europa. Este visul extremei drepte devenit realitate. Keller, două minute. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să îi mulțumesc raportoarei pentru excelenta cooperare și pentru abordarea foarte inclusivă a, pe care a avut-o. Cred că la Parlament am avut o poziție constructivă, mai ales când vine vorba de uh, căutare și salvare. Cu toții în acest Parlament am uh, uh, votat pentru a ne asigura că Frontex are un mandat pentru uh, salvarea oamenilor, pentru că vedem o criză ce se desfășoară zilnic în Marea Mediterană. Mă bucur că există o majoritate pentru asta, însă statele membre văd lucrurile în mod diferit. Uh, ne-au blocat încercările, încercările raportoarei ca um, căutarea și salva, operațiunile de căutare și salvare să aibă un rol mai puternic în această legislație și asta este problematic. În momentul de față, Frontex poate să salveze persoane numai în limita operațiunilor de supraveghere a frontierelor. Și asta înseamnă acum numai 30 de mile marine la distanță de Sicilia. Este o zonă foarte mică și nu aici intervin problemele. Oamenii se înneacă în Mediterană acum când toată lumea stă pe margine și se uită. Știm unde sunt, coordonatele sunt clare. Frontex cunoaște uh, unde sunt acești oameni și nimeni nu vine să-i ajute. Operațiunea Sofia nu mai funcționează. ONG-urile sunt aduse în instanță, li se iau navele și Frontex mediter- uh, monitorizează Mediterana numai prin av- uh, din avion. Uh, iar uh, cazurile de căuta, operațiunile de căutare și salvare sunt uh, trimise către uh, paza de coastă libiană, dar acolo este un război, nimeni nu salvează pe nimeni din uh, Libia și cu asta ne încălcăm obligația de a salva vieți transferând uh, această responsabilitate către un centru de salvare non-existent uh, libian. Trebuie să avem o operațiune de salvare pe, în Marea Mediteraneană uh, organizată la nivel european. Însă nu putem aștepta până atunci. Trebuie să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru că dacă nu, valorile europene se neacă odată cu oamenii din Mediterană. Doamna Keller, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Etheridge? Nope. Nu? Îmi pare rău, domnule Etheridge. I tried. <laughs> ok. Uh... Am încercat. Mrs. James, one minute Doamna James, un minut. Mike, Mike. Uniunea Europeană, în încercarea patetică de a adopta o politică migraționistă complet incoerentă, e pe cale să angajeze 11 miliarde de euro Luna trecută, Franz Timmermans a spus, Timmermans a spus în Parlament că Europa nu, mai, nu se mai confruntă cu criza migraționistă din 2015-2016. Nu știa că în această săptămână prim-ministrul libian a anunțat că 800 de mii de migranți, cel puțin, sunt pe cale să intre pe continentul european. 11 miliarde de euro, 10.000 de grăniceri, dar traficanții n-au renunțat, Spania are probleme și Regatul Unit are și el probleme. Numai o renunțare integrală la mesajul de Europa deschisă instigat de doamna Merkel va pune capăt acestei probleme. Vă mulțumesc. Ehm, domnul Scotta, două minute Mulțumesc, domnule președinte în ultimii doi ani am văzut mai multe valuri de migranți care au țintit uh, italia și uniunea europeană. înființarea unui corp permanent care în 2027 va număra 10.000 de polițiști de frontieră, este o modalitate prin care încercăm să rezolvăm uh, lipsurile și deficiențele autorităților naționale pe plan intern. Acoperirea financiară este doar de la Uniunea Europeană și, care, și este o anvelopă financiară care va trebui, de fapt, să fie um, alcătuită din contribuțiile statelor membre. Italia însă are obligații în materie de uh, buget impuse chiar de Uniunea Europeană, deci nu știu dacă se va putea achita de obligațiile ce îi revin. În plus, un corp permanent în maniera în care este constituit prin acest regulament va fi eficient dacă este folosit de-a lungul frontierelor terestre, dar nu și în cazul frontierelor marine, maritime. Italia este supusă unor altfel de riscuri. Și dacă desfășurăm o prezență masivă de echipamente și de polițiști în mare, de fapt uh, va duce la efecte colaterale, pentru că va devia rutele de emigrație clandestină. Ar trebui să fie renoit mandatul operațiunii Sofia. Um, pe de altă parte, toate operațiunile navale au fost uh, suspendate eu cred că competențele executive pe care le primește această agenție pentru poliție de frontieră uh, vor răpi din uh, suveranitatea statelor membre. Mie mi se pare clar acest lucru. Italia a reușit să reducă cu 80% fluxul de migranți care vine dinspre Africa și asta a reușit să facă nu grație resurselor Uniunii Europene, ci politicilor anti-imigrație implementate de țara mea. Mă îndoiesc că vom reuși să ne atingem obiectivul prin acest regulament. Nu sunt minut. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό έπειτα από πέντε έτη Mulțumesc după cinci ani pre- prezență în Parlamentul European, îmi dau seama că politicile europene se adaptează la uh, realitate, ceea ce vocile patrio- patriote spuneau de mult că trebuie făcut. Este un act uh, responsabil să menținem ordinea publică, să ne ocupăm de interesele noastre vitale și de securitatea cetățenilor noștri. Avem nevoie de frontiere sigure și uh, solide. Poate că avem un uh, destin comun, însă suveranitatea națională nu poate fi uh, împărțită. Uh, nu putem să categorizăm frontierele. Frontierele nu pot fi modificate sau puse sub semnul întrebării. Uniunea Europeană se interesează însă numai de uh, interesele Uni- uh, Germaniei, uh, nu de protecția frontier- frontierelor. Mulțumim voorzitter de. mulțumesc foarte mult domnule președinte. Uh, iată, nu mai Venlo, ci Lampedusa acum. O provocare majoră pentru noi și e o provocare la care putem răspunde doar dacă lucrăm împreună. Dacă în viitor vom avea un spațiu Schengen fără frontieră internă dacă vrem să știm uh, cine intră pe teritoriul european, ce obiective au, dacă vrem să controlăm emigrația, dacă vrem să ne asigurăm că cei care nu au primit dreptul de azil vor fi returnați în țările de origine, dacă vrem ca toate aceste lucruri să se întâmple, atunci este nevoie, într-adevăr, să întărim Uh, garda de coastă europeană și poliția de frontieră. E nevoie de acești 10.000 de oameni dacă vrem cu adevărat să putem controla frontierele externe. Și de asemenea e o cale de a organiza și gestiona uh, frontierele. Pentru că în loc de a veni cu măsuri ad hoc, vom avea un sistem permanent Cred că acest corp permanent ne va ajuta din acest punct de vedere. De asemenea, vor exista posibilități suplimentare pentru Poliția de Frontieră și pentru Paza de Gardă de Coastă să ajute statele terțe în stoparea imigrației ilegale și în încercarea de a asigura o returnare eficientă. Cred că este un pas important și necesar în bunătățirea monitorizării frontierelor în direcția asigurării unei mai bune gestionări a acestora și doresc să-i mulțumesc raportării Roberta Metzola pentru modul în care a reușit să gestioneze situația. Doamna Zipăl, mulțumesc. Frontierele externe sigure sunt importante pentru spațiul Schengen și tocmai de aceea cons uh, salutăm consolidarea frontierei, um, Poliției de Frontieră și Pazei de Coastă. Însă unele state membre uh, um, confundă frontierele sigure cu um, izolarea totală și tocmai de aceea oamenii ajung pe mâna traficanților și miliților și um, consecințele acestei politici de izolare o vede, le vedem mai ales în momentul de față în Libia. Statele membre își, um, își, nu își asumă propria responsabilitate uh, conform dreptului internațional, ci uh, responsabilitatea de creștini. Um, și nu numai asta își uh, doresc, ci vor și să poată returna persoane dintr-un stat terț într-un alt stat terț, ceea ce înseamnă tot o deviere a și o, o respingere a propriei responsabilități. Am respins asta cu succes când în sfârșit Consiliul, care astăzi nici măcar nu este prezent, um, va da acela, dovadă de același um, entuziasm pentru a crea reguli, um, o reglementări pentru migrație legală. Pentru că numai astfel putem să facem față provocărilor pe termen lung. Mrs. Zippel, would you accept a... Doamnă Zipel, acceptați un cartonaș uh, albastru din partea doamnei Șoidrova? Nu, spune doamna Zipăl. Președintele, îmi pare rău. Domnul Kölmel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este corect să uh, consolidăm Frontex. Este nevoie de mai mult personal, este o măsură corectă. În același timp, Um, solicitarea de a avea 10.000 de persoane în plus ca personal uh, aduce cu sine o problemă. Nu vom rezolva problemele Uniunii Europene prin uh, um, faptul că cerem tot timpul mai mulți bani. Avem nevoie în domeniul migrației de o reglementare legală care să fie cuprinzătoare și care să dea dreptul Uniunii Europene uh, să controleze frontierele